Uh, bine ați venit. Bună ziua tuturor, bine ați venit. În primele câteva minute voi vorbi în suedeză, iar în timpul voturilor voi trece la engleză. Bună ziua și bine ați venit la această reuniune a comisiei noastre. Vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi. Îmi pare rău că am început uh, cu puțină întârziere, dar a trebuit să terminăm dezbaterile în reuniunea coordonatorilor. Am încheiat uh, reuniunea coordonatorilor, deci acest punct de pe ordinea de zi uh, este gata. Sunteți liberi să vorbiți, dar nu în această sală, dacă aveți ceva de vorbit între dumneavoastră. Să continuăm. Punctul al doilea de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Nu a solicitat nimeni modificări, așa că consider că agenda este adoptată. Trecem acum la punctul 3. Comunicările președintelui. După cum știți, doamna Bergman s-a alăturat grupului ALDE Așa că bine ați revenit acum, dar pe un alt uh, scaun, într-o altă postură. Și aș dori să-i urez uh, un călduros bun venit doamnei Cristina Morvai de la Neafiliați. De asemenea, aș dori că doamna, să vă spun că doamna Meisner nu mai este supleant în acest grup. De asemenea, pe 9 octombrie vom avea o reuniune comună cu o altă comisie. Iar în sală veți găsi și programul reuniunii din uh, data respectivă. Acum vom trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, comunicarea președintelui privind recomandările coordonatorilor. Aceste recomandări au fost uh, deja distribuite și nu uh, am primit obiecții. De aceea considerăm aceste recomandări adoptate și înscrise în procesul verbal. În ceea ce privește aprobarea procesului verbal, acesta figurează la punctul 5 de pe ordinea de zi trebuie să adoptăm procesul verbal din 15 uh, septembrie 2011. Și acestea fiind spuse, putem trece la vot. Okay, then we start the voting. Acum începem votarea cu instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Uh, aș dori să întreb doamna raportor dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport uh, cu amendamente filozofia acestor amendamente este că um, aspectele de gen trebuie să se regăsească printre prioritățile Orizont 2020, excelența industrială și provocările uh, sociale ca o axă de integrare în uh, cercetare și dezvoltare. Aspectele de gen trebuie să fie reflectate și în alocarea finanțării astfel încât uh, atât femeile cât și bărbații să aibă oportunități egale de a-și desfășura activitățile de cercetare și uh, trebuie să aibă aceleași șanse de promovare profesională. Trebuie să facem foarte multe pentru a-i ajuta și de aceea le mulțumesc tuturor pentru contribuții și aștept cu interes un vot pozitiv pe marginea acestui aviz. Mulțumesc! Începem acum uh, să votăm. Doamna Cornelisen, uh, mă bucur să văd că sunteți nerăbdătoare să votați, așa că începem cu amendamentul 30. Uh, Cine este pentru 30? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 33 este un vot pe părți. Votăm cu privire la prima parte. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm uh, pe partea a doua. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul la amendamentul 8. The vote is closed. S-a închis votul. Uh, it's adopted. Cred că a fost adoptat. Amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 35. S-a deschis votul la amendamentul 35. The vote is closed. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Amendamentul 39. S-a deschis votul la amendamentul 39. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am... Aceasta înseamnă că 43 și celelalte devin caduce. Trecem acum la amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 50 cu amendament oral. Doresc să vă întreb dacă aveți obiecții la amendamentul oral. Nu? Atunci uh, votăm amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, nu a fost foarte clar, așa că trebuie să verificăm la amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Acum este foarte clar, dar uh, când am votat uh, nu părea foarte clar și asta pentru că nu ați ridicat mâna. Dar dacă nu votați, uh, eu nu văd asta. Amendamentul 54, cine este pentru? 54. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 54. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 56. E un vot pe părți. Prima parte acum. S-a deschis votul. Nu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. Pentru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 Ok. um, then we move to <laughs> amendment 6. Trecem la amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 66 și 67 sunt identice, deci le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 68 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 și 70 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 și 77 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 și 79 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 și 81 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 pentru, împotrivă,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 Cred că trebuie să verificăm la 95. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri,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 la 107. S-a închis votul. Se adoptă. 108 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 și 117 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 118 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, cred. 119 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 120 pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 121 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce spuneați? Intervenții fără microfon din sală. Trecem acum la 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm întreaga rezoluție prin vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Este în mod clar adoptat. Mulțumim foarte mult, doamnei raportor. We done moving on. În continuare, mergem la punctul 7, înființarea programului Drepturi și Cetățenie pentru perioada 2014-2020. Doamna raportor, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să mulțumesc colegilor care au înaintat amendamente. Mulțumesc și celorlalți raportori pentru contribuția lor. Împreună am reușit să găsim amendamente de compromis care au conferit o logică și un grad mai mare de simplificare textului. În același timp, uh, am uh, păstrat o continuitate, a vizibilitate a programului DAFNE și în următoarea perioadă, 2014-2020, deși el va fi integrat în programul mai mare Drepturi și Cetățenie. Vom uh, continua lupta împotriva violenței, împotriva femeilor și copiilor. În același timp, ne-am străduit să ne asigurăm că nu se vor uh, diminua fondurile alocate acestui program. Uh, din potrivă, chiar uh, ne-am străduit să încercăm să le suplimentăm. Mulțumesc și sper că prin votul dumneavoastră să putem continua acest program. Președintele, mulțumesc. Înainte să începem votul, aș vrea să vă semnalez următorul lucru. La pagina 6 din documentul meu, considerentul 6, amendamentul 3, Ni se spune că este un amendament care devine caduc dacă amendamentul 22 este adoptat în coloana din dreapta. Nu este corect, el poate fi combinat. Uh, așa că atunci când vom ajunge la acest amendament, o să vă rog să țineți minte acest lucru. Mulțumesc. Bun, haideți să începem votul. Începem cu amendamentul 51. Pentru, vă rog să ridicați mâinile, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 e caduc. Amendamentul 9. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, 54, 56 devin caduce, 57 e retras. Mergem la 58. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, Cred că s-a respins, dar haideți să verificăm electronic. Am deschis votul la amendamentul 58. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele amendamente sunt caduce. Mergem la compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Celelalte devin și ele caduce. Mergem la 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul la amendamentul acesta, 71. S-a închis votul. Se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru,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 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 82, se corectează președintele, table. So I, I go from the, I, I go from there and down. Mm-hmm. Okay, we vote on amendment 82. Amendamentul 82. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Câteva amendamente devin caduce. Mergem la 88. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 94. 94, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 e retras. 96, aici avem vot pe părți. Luăm întâi prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 98. Deci luăm amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 99. M-am pierdut puțin aici. Rulăm 99. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100. Verificăm? Verificăm la 99. Am deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 100. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, 101 are un amendament oral. Se opune cineva? Nu? Vă opuneți? Cineva trebuie să prezinte acest amendament deoarece nu l-am văzut. Doamna Costa, vă rog. E bine, amendamentul doamnei Childers este în următorul sens. Raportul anual vizează două obiective, două articole specifice. Amendamentul nostru ar viza în mod expres aceste uh, aceste două articole, însă nu doar acestea. Este vorba de cuvântul only acolo care e introdus. Only și in particular. Am înțeles. Se pune cineva? Atunci supunem votului amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificăm la 103. S-a deschis votul. Repet amendamentul 103. Cinci persoane nu au votat. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Să știți că mie mi-e foarte greu pentru că nu își ridică mâna toată lumea și Văd că unii sunt doritori și entuziasmați să voteze, dar nu toată lumea. Deci dacă nu ridicați mâinile, mie, ca președinte, mi-e greu să văd cine câștigă. Verificăm electronic la 104. Am deschis votul. S-a închis votul. Yeah, I think it was... Doi sau trei și-au ridicat mâinile la pentru și restul la împotrivă. Deci, Mie chiar mi-era greu să-mi dau seama. Bun, nu ne mai uh, certăm. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 devine caduc. Mergem la 23, vot pe părți. Luăm prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm la a doua parte. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 devine caduc. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă. Nu, tocmai am spus că vom vota amendamentul 3, acesta nu devine caduc, este o eroare aici pe hârtie. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Vreți să verificăm? Dar o să vă rog frumos, ajutați-mă. 26 devine caduc. Mergem la 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că ar trebui să verificăm. Amendamentul 28, deci, am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. Se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Verificăm la amendamentul 29. Sunt uh, câteva persoane care votează și încerc să mă orientez doar după indicațiile coordonatorilor, dar să știți că mi-e greu. Am deschis votul. Am deschis votul la amendamentul 29. Am închis votul. Se respinge. Urmează un amendament oral. Se opune cineva? Nu? Îl supunem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem un alt amendament oral. Se opune cineva? Nu? Îl supunem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Multe amendamente devin caduce și mergem la 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm la 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 36. Vot pe părți. Începem cu prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Partea a doua. Verificăm. Verificăm prima parte de la amendamentul 36. S-a închis votul, se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 37 e caduc. Luăm 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Era identic cu 39, așa că trecem la 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, vot pe părți, luăm prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 42, pentru, nu s-a retras, 43 e caduc, mergem la 6. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 și 50 sunt identice, Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 8 e caduc. Luăm 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final cu privire la întregul text, vot electronic, am deschis votul. se adoptă cu majoritate clară. Felicitări raportoarei. Mergem mai departe la punctul 8, semestrul european pentru coordonarea politicii economice, aplicarea priorităților pe 2012. Doamna raportor, doriți să luați cuvântul? Nu? Bun. Începem să votăm. We start with... Începem cu amendamentul 8. Cine stă pentru? Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul pentru amendamentul 13. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 17. S-a deschis votul pentru amendamentul 17. S-a închis votul, a fost respins. Amendamentul 19. 18. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Cred că trebuie să verificăm și amendamentul 18, să deschizi votul. S-a închis votul. A, se respinge. Amendamentul 19. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Cine stă pentru? Verificăm și 21. Foarte bine, s-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 30. S-a deschis votul pentru amendamentul 30. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 6, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine stă pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Și votăm rezoluția în întregimea sa Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumim raportoarei. Uh, we now moving on to item number 9. Trecem la punctul 9 uh, raportul intermediar în vederea obținerea unui rezultat pozitiv pentru cadrul financiar multianual. Multianual doresc să întreb raportorul dacă dorește să intervină. Văd că nu. Atunci începem să votăm și votăm amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Din asta pentru? Împotriva. 4. Cine stă pentru? Împotriva. abținerii. Cred că trebuie să verificăm oricum. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă amendamentul 5. Cine stă pentru? împotriva abținerii. se respinge. Amendamentul 6, atunci cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 8, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Amendamentul 11, cine este pentru, împotriva, obțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm avizul prin vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și este adoptat în mod clar. Mulțumim raportoare din nou. Then uh, we moving on to... Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Doresc să întreb raportarea dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog, doamna Iana Kudakis. Vă mulțumesc. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu compromis, amendamentul de compromis 1, uh, la care am uh, introdus un amendament oral. Am uh, modificat formularea care se referă la flexible training, o pregătire flexibilă, pentru că acest program nu se poate ocupa de asemenea pregătire. Ne referim la niște linii, niște linii directoare pentru această pregătire nu la o pregătire în sine. Vă mulțumesc. Acum începem vot- să votăm amendamentul 35. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 36. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 e caduc. Drept urmare, votăm acum 40. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 41. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 42. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 43, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se respinge. 45, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 46, cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 10, cine stă pentru? Împotriva Abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 10, să deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. Amendamentul 47, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 54, 500 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 55, 500 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 56 este caduc, votăm așadar 57, 500 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, amendamentul 12, 500 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Cred că trebuie să verificăm. 58. S-a deschis votul pentru amendamentul 58. And the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 13. Cine stă pentru? Împotrivă. abținerii. Se respinge. Amendamentul 59, cine stă pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 14, cine stă pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul, verificăm 14, da, verificăm amendamentul 14, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Drept urmare, amendamentul 60 este caduc. Și continuăm cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Asta înseamnă că... Sau verificăm, verificăm amendamentul 17. S-a deschis votul pentru 17. S-a închis votul. Se adoptă. Asta înseamnă că 15 este caduc și continuăm cu 16. Nu, sunt identice, drept, deci votăm amendamentul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 18. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 19. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Se respinge.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 Amendamentul 24, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, care conține și un amendament oral. Doresc să știu dacă cineva are obiecții la acest amendament oral. Nu, atunci putem vota. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Se adoptă. Putem continua cu amendamentul 33. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul uh, final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și a fost adoptat foarte clar. Mulțumim raportoarei. Uh, we don't going on to... Continuăm cu următorul punct, punctul 11 de pe ordinea de zi, programul Europa Creativă, la care avem două amendamente orale și doresc să știu dacă dorește cineva să obiecteze la aceste amendamente. Atunci am putea să le votăm în bloc pe ambele. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog. Da, foarte pe scurt doresc să vă spun că în calitate de raportor din comisia, din comisia CULT pentru acest punct. Doresc să vă spun că sunt de acord cu spiritul acestui raport și în textul meu doresc să vă asigur că am uh, inclus anumite puncte concrete astfel încât să se facă o referire concretă la rolul femeilor creative în acest domeniu care trebuie să fie sprijinit. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Trecem la punctul 12. Uh, s-a cerut un vot pe post, deci nu putem uh, vota uh, în bloc. Începem cu primul amendament, prima parte de la amendamentul 1, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu următorul punct, decizii privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Dorește să intervină raportorul? Nu? Atunci putem începe votul. Începem cu amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abținerii. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? împotriva abțineri. Să respingem amendamentul 9, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 10, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine stă pentru, împotriva, abținerii. se respinge. Amendamentul 1, cine stă pentru, împotriva, abținerii să respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge dar mai bine verificăm amendamentul 5 pentru a fi siguri. S-a deschis votul. S-a închis votul. să respingem Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abținerii. Se adoptă. Thank you very much for the votes. Now the Vă mulțumesc pentru voturi. Și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, femeile în Consiliul de Administrație. Și acum voi continua în suedeză. då fortsätter vi eh, sammanträdet och eh, nu... Vom continua acum eh, reuniunea cu următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la femeile în consiliile de administrație. Acesta este un subiect deja dezbătut foarte mult, este un subiect de mare actualitate. Și cred că este interesant să discutăm și noi. Aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Crața, în primul rând, pentru că raportul Crața a stat la baza acestei propuneri de dezbatere. Îi dau cuvântul doamnei Crața, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață am votat mai multe rapoarte, am votat de asemenea și raportul privind promovarea femeilor, Uh, și participarea acestora la nivelurile uh, înalte ale companiilor și în consiliile de administrație. Și un an mai târziu, uh, Comisia vine cu o nouă propunere, a cărei formă finală nu o cunoaștem. Presupunem însă că această propunere se referă la o cotă obligatorie în consiliile de administrație ale marilor companii. Credem că acesta este un rezultat bun care a început cu o inițiativă în Parlamentul nostru. Și pe baza acestui raport am început o discuție publică, iar prima reacție a fost că există state membre care doresc să influențeze forma finală a inițiativei uh, Comisiei, dar acest lucru nu este bine pentru că uh, se schimbă procesul decizional. Deci Comisia trebuie să facă o propunere și după aceea trebuie să o discutăm. Noi avem două niveluri în Europa, nivelul național și nivelul european. Nu suntem indiferenți la rolul guvernelor naționale, însă măcar trebuie respectată procedura europeană. Spun acest uh, lucru uh, și acesta nu are legătură neapărat cu um, conținutul, cu fondul problemei. Noi suntem îngrijorați deoarece se încearcă modificarea procedurii uh, legislative. Rezultatul este bun, repet acest lucru, și cred că ar trebui să vedem această propunere a Comisiei într-un mod pozitiv. Iar când Comisia va veni, vom depune, când propunerea va veni, vom depune amendamente și le vom discuta. Însă acum avem impresia că există o minoritate care blochează și care oprește uh, inițiativa Comisiei. Noi trebuie să reacționăm și să le reamintim oamenilor că avem un interes european, că avem o procedură europeană care trebuie respectată. Trebuie să reamintim acest lucru statelor membre și membrilor Comisiei. Acest climat negativ care s-a creat este de neacceptat. Eu cred că acest, această situație la care s-a ajuns este inacceptabilă după anunțul uh, doamnei Reding legat de această inițiativă. Acum trecem printr-o perioadă de criză, iar Europa, în general, nu poate să devină competitivă, nu poate crește economic și nu poate atinge coeziunea socială, nu poate găsi soluții la problemele tinerilor care se, tinerilor care se confruntă cu probleme din cauza șomajului. De asemenea, nu le poate oferi companiilor posibilitatea de a se dezvolta și de a crea uh, locuri de muncă. Iar în acest context, cu toate aceste probleme, trebuie să fim uh, atenți atunci când facem solicitări care au consecințe financiare, pentru că există probleme financiare. Însă această chestiune nu are costuri uh, asociate. Există studii derulate în uh, diferite țări care demonstrează că astfel de măsuri vor contribui la activarea resurselor umane și la participarea persoanelor cu talent Aceasta ne va ajuta să dăm o mai mare viabilitate companiilor. Trebuie să ieșim din cadrul ideologic și din mentalitățile tradiționale vechi și trebuie să privim înspre viitor, spre binele societății și al economiei. Și trebuie să transmitem un mesaj foarte clar înainte să vedem această propunere legislativă. Pentru că dacă rămânem inactivi, nu vom avea nicio propunere. Practic, suntem pe undeva la mijloc. Am văzut uh, care este atitudinea oamenilor. Pe de o parte, ei resimt criza financiară și resimt uh, aceste probleme de zi cu zi. Uh, avem uh, problema cu moneda euro pe care trebuie să o salvăm și trebuie să contracarăm uh, consecințele negative din cauza crizei zonei euro. Iar din cauza acestui lucru, mulți spun că nu este momentul să mai discutăm și despre acest subiect la câte probleme are Europa. Din potrivă, eu cred că trebuie să ne exprimăm punctul de vedere uh, și să spunem că Europa pe care ne dorim nu este una unidimensională. Nu trebuie doar să rezolvăm problema crizei economice, ci avem multe alte probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Sigur, criza este o prioritate, însă studiile ne arată că participarea femeilor în consiliile de administrație ale companiilor va ajuta Europa să iasă din criză și să se dezvolte economic și financiar. Deci trebuie să fim dinamici, să nu uh, fim pasivi. Mulțumesc foarte mult. Acum mai dau cuvântul doamnei Cornelisen, coordonatoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamna, doamnei Crața pentru această introducere. Cu toții am citit uh, proiectul care mm, despre care am aflat, care nu este încă oficial. Sunt foarte bucuroasă că avem acum ceva concret pe hârtie, chiar dacă nu a fost încă prezentat oficial și uh, cred că ar trebui să o susținem pe doamna Reding uh, și să-i uh, spunem din uh, cât mai multe surse că trebuie neapărat să promoveze acest dosar. Sunt de acord cu doamna Crața că Consiliul practic ne insultă pentru că nu lasă procedura democratică să-și urmeze cursul și practic se insultă pe sine pentru că nici măcar uh, nu dorește să aibă o dezbatere publică și deschisă cu privire la aceste măsuri. Bineînțeles că atunci când propunerea va ajunge pe masa lor, vor putea să aibă o discuție și să spună nu, nu ne dorim uh, acest lucru și uh, pot să blocheze propunerea dacă sunt uh, în număr suficient. Dar este o propunere care nici măcar nu a fost uh, discutată. Eu cred că este jenant, poate că se tem de o discuție publică. Dacă ar fi după mine, aș cere ca președintele comisiei sau comisia să scrie o scrisoare de sprijin doamnei Reding. Uh, să fie un fel de coaliție a bunăvoinței. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Thompson, o altă coordonatoare. Mulțumesc foarte mult și eu sunt îngrijorată cu privire la această procedură și mă bucur să aud ce a spus uh, doamna Crața. Uh, Uh, cu privire la atitudinea Parlamentului. Noi trebuie să fim uniți, pentru că aceasta este o consecință a tratatului de la Lisabona. Consiliul nu este uh, pregătit pentru co-influența Parlamentului. Am văzut acest lucru în timpul președinției daneze. Am văzut uh, care a fost situația. Consiliul hotăra uh, Uh, fără să țină seama de Parlament și de Comisie și asta vedem încă o dată. Dar de această dată este și mai rău pentru că blochează o directivă înainte ca aceasta să fi fost măcar prezentată. Și cred că trebuie să dăm exemplul pentru că altfel uh, situația se va repeta Consiliul va bloca la nesfârșit alt, și alte propuneri și de aceea cred că toate partidele din acest Parlament trebuie să uh, se unească și să sprijine propunerea doamnei Reding pentru a începe să lucrăm la această directivă. Mulțumesc uh, foarte mult. Doamna Iana Cudachis acum. cred că vorbim în, în termen general despre această propunere. Aș vrea întâi să uh, clarific un punct pe care prietena mea bună poate nu l-a menționat. Acest uh, raport uh, al lui Reding uh, nici nu știm ce conține. Lucrăm pe baza unor supoziții. Nu știm ce conține acest uh, raport. Însă perioada de consultare pe marginea acestui raport încă nu s-a încheiat. Mie mi s-a spus că este în desfășurare. Eu am impresia că nu s-a terminat și ar trebui să vorbim despre Consiliu. Colega mea spunea că ar trebui să ne luăm de Consiliu. Consiliul este un organism uh, ales, uh, alcătuit din uh, aleși, pentru că acolo sunt membrii din guverne Domnul președinte intervine. Doamna Ianacudachis are acum cuvântul. Doamna Ianacudachis, să presupunem că cei care merg în Consiliu sunt din guvernul ales, așa cum se întâmplă din, în Marea Britanie. Sper că și dumneavoastră din alte țări aveți guverne alese. Nu văd uh, de ce ar trebui să ne luptăm cu Consiliul, ar trebui să lucrăm cu Consiliul. Și există și un alt aspect Cred că credem cu toții în uh, Carta Fundamentală a Drepturilor, în care articolul 16 prevede libertatea de a desfășura o activitate economică. Iar uh, dacă spunem unei companii cum să fie condusă, am um, eluda acest uh, articol. Iar articolul 21 previne orice discriminare împotriva oricărui sex, deci funcționează în ambele sensuri, doamnelor. Acum avem o listă foarte mare de vorbitori. Mă bucur uh, foarte mult că uh, ați avut intervenții subcinte, pentru că astfel uh, vom da ocazia și celorlalți colegi să intervină. Îi dau acum cuvântul unei, unui alt coordonator. Întâi, doamna Gabriele. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îmi voi împărți intervenția în două părți. În primul rând, aș dori să susțin uh, ceea ce spunea colega noastră, doamna Crața. Într-adevăr, uh, de foarte mult timp uh, auzim de acest, de acest subiect și de aceea trebuie să implementăm măsuri pentru a întări rolul femeilor. Am vorbit destul despre acest subiect, însă acum aș vrea să punem o întrebare. Care este obiectivul nostru? Pe cine încercăm noi să convingem? Cred că această muncă de convingere nu trebuie să se facă în interiorul Comisiei FAM. Uh, sau uh, dacă se face cu ajutorul Comisiei FAM, uh, cred că există niște um, mari absenți. Doamna comisar Reding ar fi trebuit să fie alături de noi pentru a discuta despre modalitățile și despre pașii concreți pentru ca această susținere să se transforme în rezultate concrete. Și în al doilea rând, subliniez că încă nu avem o propunere concretă. Cred că ar fi fost mai fructuos să avem o bază mai solidă, să avem avem uh, persoane cu care să discutăm și un text pe marginea căruia să ne concentrăm. Eu aș dori să exprim o părere personală Există cu siguranță state care și-au uh, exprimat reacțiile. Eu însă aș fi mult mai prudentă. Poate că este un efect de bumerang al reacțiilor noastre, pentru că de mai mulți ani susținem o inițiativă care nu a fost niciodată pusă în negru pe alb, deci este oarecum de înțeles. Însă este și un semn pozitiv care dovedește că suntem, că mergem în direcția cea bună. Dacă unele state reacționează atât de mult, atunci uh, cu atât mai mult putem conta pe sprijinul cetățenilor. Ori în Parlament noi reprezentăm interesele cetățenilor și asta înseamnă că poate avem mai multe șanse să câștigăm și uh, trebuie să ne unim forțele, uh, să ne intensificăm eforturile pentru a obține rezultate concrete dar uh, vom face asta abia când va exista un text concret și un dialog uh, cu mai multe părți interesate, nu doar în interiorul comisiei noastre, pentru că noi în comisia FAM uh, i-am arătat doamnei Reding că poate conta pe sprijinul nostru. Eu cred că toți uh, trebuie să lucrăm mână în mână. De aceea îmi pare rău că nu avem posibilitatea să discutăm fie cu doamna Reding, fie cu cineva care îi reprezintă cabinetul, pentru ca această discuție să fie cu adevărat mai eficientă, pentru că alt, altfel discuția nu mi se pare tocmai uh, eficientă. Doamna Hannibal, vă rog. Thank you, Chair. The fact that we don't... Mulțumesc. Faptul că nu avem uh, nimic în fața noastră și că dezbatem astăzi se datorează acțiunilor uh, anumitor guverne din statele membre, printre care și guvernul din țara mea. Și eu uh, mă simt rușinată de comportamentul guvernului britanic. Uh, noi nu facem acest lucru în mod normal în această comisie și în acest parlament, însă uh, sunt persoane care trebuie învinovățite pentru această situație, iar noi acum trebuie să încercăm să îndreptăm lucrurile. Eu am fost o mare susținătoare a inițiativei doamnei, uh, inițiativei doamnei Reding. Cred că modul în care femeile sunt reprezentate în consiliile de administrație din Europa și din Regatul Unit este îngrozitor. În Regatul Unit mai puțin de 10% din posturile uh, de vârf din companii sunt uh, deținute de uh, femei și cred că a venit momentul să abordăm această chestiune cu urgență și cred că Doamna Reding a procedat foarte bine. Nu s-a impus nimic, a desfășurat un proces de consultare. Este păcat și este o tragedie că această inițiativă sfârșește astfel. Și nu cred că ar trebui să pierdem această oportunitate. Cred că noi, membrii acestei comisii, trebuie să-i spunem doamnei Reding că o susținem foarte mult, că o așteptăm să vină să discute cu noi și că trebuie să fim unite în Comisia FAM și uh, când vom ajunge în plenară, uh, vom vedea că există unanimitate, cu o excepție la care ne așteptăm. Deci sunt încrezătoare că Parlamentul va fi uh, de acord cu această propunere. Deci va fi uh, o situație clasică, uh, Comisie-Parlament împotriva Consiliului. Dar până la urmă ne vom confrunta cu o minoritate blocantă și asta înseamnă, de fapt, democrație. Sigur, uh, Consiliul este alcătuit din uh, reprezentanți aleși și din guvernele statelor membre, dar nu acționează ca atare și din câte înțeleg eu, din sursele mele de informații, am înțeles că există nouă țări în Consiliu care, nu, care se vor opune, deci ele nu reprezintă majoritatea. Vom fi într-o situație în care, majoritat, în care avem, vom avea majoritatea Comisiei, majoritatea mm, Parlamentului și uh, va fi blocată de statele membre. Deci este practic o măsură menită să mm, ă, rezolve problema discriminării și să le ofere femeilor reprezentarea pe care ar trebui să o aibă. Și așa cum spunea și doamna Crața, există foarte multe studii care arată că companiile au o performanță mai bună atunci când au, un, au consilii de administrație ă, mixte. Deci ceea ce se întâmplă în Consiliu este îngrozitor și trebuie să facem tot posibilul ă, să ne asigurăm că această măsură va fi în cele din urmă adoptată. Eh, Mrs. kill Doamna Grupul nostru, cel al verzilor, a trimis o scrisoare către domnul Barroso prin care susține inițiativa Comisiei și îi cere să lanseze cât mai curând posibil procesul legislativ. Noi credem că nu trebuie nici într-un caz să cedăm acestor presiuni scandaloase și considerăm că procesul decizional democratic al Uniunii trebuie să se aplice. Numărul mic de femei uh, în uh, consiliile de administrație ale marilor companii este o rușine și numărul de femei uh, competente este unul uh, suficient de mare. Nu știu de ce unii cred altfel. Avem foarte multe femei calificate. În 2010, femeile reprezentau 60% din numărul de absolvenți de universitate în statele membre. Deci nu cred că ar trebui să cedăm la aceste presiuni retrograde și trebuie să ne asigurăm că lucrurile progresează. Doamna Kochmerin. Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Și grupul politic ALDE salută propunerea doamnei Reding. Ne bucurăm că în cele din urmă a fost inițiat acest proces legislativ și că în cele din urmă nu mai uh, lucrăm doar pe baza unor uh, presupuneri, unor speranțe că va veni ceva concret la un uh, anumit moment dat. Deci avem această discuție de mai mulți ani această discuție s-a purtat la nivel național și la nivel european. Există anumite state care au deja niște obiective foarte ambițioase care merg foarte departe, nu includ doar consiliile de administrație a firmelor care sunt notate la bursă, ci și alte societăți și obiectivele legate de perioada de timp, de calendarul până când trebuie introduse asemenea cote sunt foarte Uh, ambițioasă, de fapt mai ambițioasă decât propunerea Comisiei. Și am văzut, și acest lucru a fost spus deja de colegele mele, că este vorba de o, o confrunta, confruntare între cei care iau decizia la nivel european. Și este foarte clar Parlamentul European, cu o majoritate foarte largă, a cerut întotdeauna Comisiei să facă o propunere legislativă și de fiecare dată când a făcut acest lucru, am fost martorii unor reacții uh, demne de denotat din partea Consiliului, reacții care nu mi se par deloc, deloc uh, normale și doresc să vă spun că vicecancelarul Germaniei nu are niciun uh, mandat, nu este ales, este ales, uh, este numit de către cancelarul Germaniei, are un mandat din partea Parlamentului și nu din partea poporului german. Și din acest punct de vedere există, desigur, există diferite legitimități democratice în Europa în ceea ce privește Consiliul, Consiliul European și în ceea ce privește Parlamentul European. Și dacă există uh, diferite păreri, diferite opinii din partea noastră, acestea nu pot fi pur și simplu ignorate de Consiliu nici în cadrul uh, grupului meu politic, partidului meu politic din Germania, nu există o singură opinie. Există unii care sprijină această idee a cotelor, alții care nu sprijină această idee. Deci nici poziția Germaniei nu cred că este una atât de clar împotriva acestei uh, propuneri. Drept urmare, este foarte important ca și Parlamentul European să spună foarte clar care este poziția sa. Mi se pare foarte bine că doamna Reding a luat acești pași foarte hotărâți. În primul rând a dat uh, posibilitatea societăților să să-și numească anumite obiective proprii, voluntare. Nici o societate sau foarte puține societăți au urmat acest apel și abia după aceea a fost inițiat acest proces cu un proces lung de consultare care s-a încheiat. Acum s-a făcut uh, propunerea, sau se lucrează la propunerea legislativă. Au fost consultate toate direcțiile generale din partea Comisiei și mm, această propunere urmează să fie discutată apoi la nivelul comisarilor cândva în, uh, în toamnă. Și mie mi se pare ciudat că cei care se opun acestei propuneri sunt cei care au ajuns în comisie tocmai pe baza unui asemenea sistem care se bazează pe cote. Obiectivul nostru cred că trebuie să fie un echilibru între reprezentarea ambelor sexe în consiliul de administrație din, a societăților și Parlamentul European Cred că trebuie să fac uh, tot ceea ce poate pentru a susține această idee. Grupul nostru politic a trimis o scrisoare domnului Barroso cerându-i să ia poziție în față de această situație în uh, discursul pe care l-a ținut despre starea Uni- Uniunii. Nu a făcut acest lucru, regretăm acest lucru, de- și sperăm că Până la urmă, comisia noastră va fi cea care va transmite un semnal puternic doamnei Reding, spunându-i foarte clar că Parlamentul nostru nu uită ce a cerut și în uh, trecut. Vă mulțumesc. Doamna Luna, ce care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu uh, toate cele care au spus că ar trebui să exprimăm un sprijin foarte puternic în numele comisiei noastre pentru uh, propunerea aceasta, să îl transmitem doamnei Reding. M-aș referi întâi la conținut și apoi la procedură. În ce privește conținutul, fondul, mulți au spus că există dovezi că firmele au o performanță mai bună dacă au um, un număr de bărbați egal cu numărul de femei în consilii. Aș vrea să le spun celor care au uh, criticat intenția doamnei Reding de a face o propunere nouă, uh, că acum un an, un an și jumătate, doamna Reding a spus că va introduce această inițiativă cu titlu facultativ, însă nu s-a întâmplat nimic. Deci dacă nu funcționează de bunăvoie, atunci trebuie să o impunem ca obligație. E clar că dacă lucrurile nu merg uh, cum trebuie, dacă le faci uh, cu caracter facultativ, deși mulți uh, cercetători au arătat că e bine să există o reprezentare egală, Așadar, în acest caz, trebuie să introducem măsura cu caracter obligatoriu. În scrisoarea celor nou miniștri din Consiliu am uh, constatat că ei spun că da, sunt de acord ca femeile să fie reprezentate în mod egal, însă apoi invocă principiul subsidiarității și spun că este la latitudinea lor să o facă, însă n-au făcut-o. Deci au avut timp, un an, un an și jumătate, de când doamna Reding a anunțat această inițiativă, să fi făcut ceva. Mi se pare logic că acum noi să o susținem pe doamna Reding. Asta a fost în ce privește fundul. Cât privește procedura, eu sunt uh, de acord ca noi, Comisia FEM, să trimitem o scrisoare către doamna Reding o scrisoare către domnul Barroso, dar poate și către Consiliu, în care să spunem că noi suntem uh, total dezacord cu membrii Consiliului, fie ei aleși sau nu, nici în țara mea nu sunt aleși, Parlamentul este ales și apoi guvernul e format prin majoritate. Deci miniștri nu sunt aleși, dar um, înțeleg că există uh, sisteme diferite de a forma un guvern în funcție de statul membru. Mă rog, deci o scrisoare către acești miniștri. Eu uh, aș sugera ca noi, Comisia FEM, să cerem președinției Parlamentului să îi se adreseze Consiliului nu pe fond, ci pe procedură. Președintele Parlamentului, împreună cu vicepreședinții, să se adreseze Consiliului și să spună că această procedură încalcă tratatul de la Lisabona avem o procedură legislativă reglementată și nu e vorba doar de Comisia FEM, este vorba despre o procedură legislativă reglementată de Tratatul de la Lisabona. Așa că aș uh, sugera călduros ca biroul Comisiei FEM sau poate domnule președinte dumneavoastră înșivă să vă adresați președintelui și să îi cereți să scrie Consiliului spunându-i că nu acceptăm un astfel de tratament. Și încă un lucru, doamna Cohmerin, dacă v-am înțeles bine sau dacă am fost atentă la ce ați spus, deoarece vorbeați în germană, dumneavoastră v-ați uh, referit la um, câțiva comisari care ar fi fost împotrivă. Eu știu că doamna vicepreședinte Ashton și doamna Malmström erau împotrivă, însă aș sugera um, să luăm legătura cu ele personal. Eu cred că ele au și spus uh, au dezmințit că ar fi fost împotrivă. Ele n-au spus niciodată în public că, ar fi împotriva cotelor. Cred că s-a transmis greșit și am verificat acest lucru. Președintele, mulțumesc. În continuare, mai avem încă trei vorbitori pe listă înscriși la cuvânt, după care Comisia și Consiliul, dacă doresc să intervină, după care vom da cuvântul altor uh, deputați care doresc să mai adauge câte ceva. Comisia și Consiliul sigur nu sunt obligate să ia cuvântul, numai dacă doresc. Doamna Bastos. Obrigada, Sr. Presidente. Duas considerações. Mulțumesc, domnule președinte. Am două observații scurte. În Europa, femeile reprezintă 60% din uh, cei care obțin diplome universitare, dintre absolvenți. Sunt, deci, calificate, dețin competențe care le permit să ajungă în posturile de administrație din întreprinderi. Însă se confruntă cu circumstanțe care sunt mai presus de ele. Inițiativa doamnei vicepreședinte Reding este foarte importantă, deoarece aceasta merge în spiritul uh, acelui apel uh, pe care l-am lansat către statele membre, un apel către autoreglementare într-un termen rezonabil. Această autoreglementare însă nu a avut loc și așa, deci uh, este absolut evident că e nevoie de un text legislativ care să împingă statele membre spre a adopta un uh, text sau măsuri prin care egalitatea de șanse între femei și bărbați să fie din nou pusă în discuție. Deci noi trebuie să transmitem un semnal foarte clar că suntem în favoarea propunerii doamnei vicepreședinte. Iată de ce eu uh, intervin în calitate de cetățean al unei țări care se confruntă cu o criză economică, financiară și socială foarte gravă. Această criză prin care trecem astăzi nu poate să slujească drept pretext uh, niciunui membru din Consiliul European. Nu poate fi un pretext uh, împotriva asigurării egalității de șanse între femei și bărbați. Este absolut esențial să nu ne lăsăm cuprinși într-o paranteză, invocând această criză foarte gravă. Nu, trebuie să continuăm să luptăm pentru egalitate. Iată de ce mi se pare esențial ca Parlamentul European, împreună cu doamna vicepreședinte Reding, să trimită un semnal foarte clar și să reluăm această inițiativă pentru a arăta că noi nu uh, suntem deloc de acord cu acest blocaj cu care ne confruntăm astăzi. Blocaj care apare înainte ca propunerea să fie măcar prezentată de Comisia Europeană. E doar în pregătire. Noi, uh, nici de această dată, nu ar trebui să ne lăsăm uh, dați la o parte. Este, până la urmă, o chestiune de civilizație și de justiție. Doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere s-a tot invocat procedura și s-a spus că este o procedură dubioasă. Ei bine, și mie mi se pare dubios ca o comisie a Parlamentului să dorească să se amestece într-o procedură care există și să preia monopolul inițiativei care aparține comisiei. Comisia Europeană este cea care are această responsabilitate și Comisia Europeană este cea care ar trebui să o facă. Dacă ne parvine un text, atunci sigur că noi uh, urma, urmează să hotărâm asupra acelui text. Dar deocamdată nu ne-a parvenit nimic, așa că cred că ar trebui să fim puțin mai prudenți. Dacă creăm un precedent prin care noi ne amestecăm și interferăm, intervenim în legătură cu ideea unui comisar care dorește să-și asume o inițiativă, vă dați seama că o luăm deja pe o cale necunoscută. Acest text nici măcar uh, nu a fost uh, adoptat de comisie. Probabil că există temerea că acest uh, text nu va întruni majoritatea voturilor comisarilor. Însă eu cred că doamna Reding este perfect capabilă să convingă colegiul comisarilor. Am fost colegă de liceu cu mama domniei sale. Și uh, dacă există guverne care reacționează, ei bine, probabil acest lucru se întâmplă tocmai pentru că procedura devine bizară. Adică noi vrem să influențăm Comisia Europeană și să aducem atingere prerogativului său de inițiativă. Eu aș spune aceste lucruri în interesul unei cauze bune și eu consider că nu există suficiente femei reprezentate la nivel înalt. Și nimeni din acest for n-a luptat uh, mai mult uh, decât mine pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. Nimeni în anii 60, nimeni dintre dumneavoastră nu se lupta pentru aceste lucruri. Deci eu n-am de primit lecții de la nimeni, dar știu cât de periculos ar fi să trecem la o acțiune contraproductivă pentru femei, așa că vă atenționez. Eu cred că ar trebui să lăsăm această sarcină în grija Comisiei Europene, deoarece ea are prerogativa de inițiativă legislativă. Ea trebuie să vină să ne prezinte o propunere, după care noi să analizăm acea propunere abia atunci putem spune dacă propunerea este bună, dacă trebuie amendată și o adoptăm sau nu. Deci eu vă avertizez împotriva acestei proceduri dubioase pe care văd că suntem pe cale să o adoptăm. O procedură prin care se face presiune asupra Comisiei Europene. Repet, Comisia Europeană are această responsabilitate. Domnul Barroso știe ce dorim. Am uh, adoptat uh, o serie întreagă de rezoluții și de rapoarte în care ne-am exprimat doleanța. Acum să susținem o propunere a unui comisar care încă nici n-a fost adoptată de comisie, mi se pare riscant, deoarece stabilește un precedent periculos. Și uh, nu știu, uh, s-ar putea foarte bine ca și alți comisari cu tot felul de idei năstrușnice să vină în Parlament și să facă o campanie, să forțeze mâna Comisiei pentru a uh, își uh, promova aceste idei care nu sunt împărtășite de ceilalți. Însă dacă sunt împărtășite, de ce să ne mai amestecăm? Deci vroiam pur și simplu să vă atrag atenția asupra acestei proceduri dubioase pe care vreți să o lansați. Nu are nimic de a face cu inițiativa în cauză. Eu pur și simplu cred că am uh, face un deserviciu acestei inițiative pe care majoritatea dintre noi o susțin. Deci ar fi uh, greșit uh, să o luăm înainte și să transmitem o scrisoare comisarului, o scrisoare care nici nu reprezintă Parlamentul dacă poziția sau dacă propunerea doamnei Reding nu ar fi adoptată de Colegiul Comisarilor, abia atunci am avea prilejul să intervenim și nu acum. Acum, în acest moment, trebuie să lăsăm monopolul inițiativei și uh, această responsabilitate în mâinile comisarilor. Ei sunt în măsură să hotărască dacă adoptă această propunere sau nu. Președintele, Mulțumim. Margot. Doamna Wertmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă refer la trei puncte. Care este punctul uh, concret? Tocmai această criză economică ne-a arătat că dacă femeile ar fi avut funcții importante în societăți, ar fi putut să ia decizii importante, dacă femeile ar fi existat în aceste poziții, n-am, fi, n-am trece prin această criză și există mai multe studii care ne demonstrează acest lucru. Drept urmare, uh, în acest moment este importantă reprezentarea femeilor în consiliile de administrație. Apoi, mie mi se pare că um, nu se respectă democrația, pentru că și femeile, și noi femeile facem parte din uh, societate, drept urmare, ar trebui să facem un uh, front comun, să intrăm în, să luptăm împreună și să spună foarte clar ce ne dorim. Ne dorim aceleași drepturi ca și uh, bărbații. Deci nu trebuie să ne, aștept, nu trebuie să ne, aștept, să ne ascundem din acest punct de vedere. Din punctul de vedere al procedurii, propunerea făcută de colega noastră Lunacek mi se pare a fi una foarte bună. Este o procedură bazată pe mai mulți pași. Domnul președinte, Doresc să întreb dacă reprezentanții Comisiei și a Consiliului doresc să intervină și dacă doriți să interveniți, doresc să vă cer să fiți foarte succinți. Comisia, dacă dorește să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, mă numesc Daniela Banchir, conduc unitatea pentru egalitatea de gen la DJ Justiție, sub autoritatea vicepreședintului Comisiei, doamna Reding. Lângă mine se află Andreea Stein, care, se, care conduce unitatea legală, juridică de la noi. Ascultând dezbaterea dumneavoastră și reacțiile de aici, aș dori să mă refer la un singur lucru. Ideea de a propune o măsură care să promoveze femeile în uh, poziții de lider uh, în sectorul economic nu este o surpriză în vicepreședinta Comisiei nu și-a ascuns niciodată intențiile. A spus întotdeauna că dorește să lucreze pe marginea acestei uh, teme. Este un uh, proces care a, inițiat, a fost inițiat deja în anul 2010. La începutul mandatului Comisiei, Comisia a adoptat o strategie pentru a se ajunge la o egalitate între femei și bărbați. Promovarea uh, femeilor în aceste funcții de conducere uh, fiind una din cele cinci priorități listate în această strategie. În uh, anul 2010 a fost lansat un apel societăților comerciale, astfel încât acestea să se angajeze pentru a ajunge la un, anumite cifre, la anumite proporții referitoare la femei în consiliile de, de administrație, 30% până în 2015 și 40% până în anul 2020. Comisia a elaborat un raport referitor la încerc, aceste încercări uh, de autoreglementare din partea societăților. În martie 2011 am prezentat și ultimele cifre ale reprezentării femeilor în consiliile de administrații și în același timp în care a fost uh, publicat acest raport, în martie 2012, a fost uh, lansat procesul de consultare publică referitoare la cele mai eficiente măsuri pentru a asigura prezența femeilor în Consiliul de Administrație și a anunțat o ulterioară a prezentarea unei ulterioare propuneri legislative în acest an. Andreas, nu știu dacă doresc să intervii și tu. Da, foarte pe scurt, pentru a clarifica uh, faza procedurală în care ne aflăm acum, pentru că s-au pus mai multe întrebări din acest punct de vedere. Este adevărat că propunerea făcută de vicepreședinta Comisiei, doamna Reding, se află acum în uh, faza de consultare între serviciile Comisiei, diferitele servicii ale Comisiei acest proces încă nu s-a încheiat, este unul care se desfășoară în continuare. În momentul în care va fi încheiat, va trece la nivelul politic și va fi discutat la nivel, la nivel de comisari. Nu știm uh, care va fi momentul în care va fi adoptată această propunere și am văzut în această dezbatere cât de interesantă, cât de sensibilă va fi această propunere suntem foarte optimiști că ne vom putea respecta promisiunea pe care am făcut-o în cadrul programului de lucru al Comisiei și să prezentăm o inițiativă legislativă până la sfârșitul acestui an. Când vine vorba de fondul specific al acestei propuneri, ținând cont de faza în care ne aflăm acum, nu cred că este momentul să discutăm conținutul acestei propuneri. În momentul în care vom avea o propunere, doamna Reding va fi foarte bucuroasă să vă poată prezenta ce pot spune în acest moment și ați citit, desigur, în presă ce a ajuns acolo. Este că propunerile principale din această propunere, societățile acoperite, societățile listate la bursă și alte societăți, obiectivul de a ajunge la 40%, excluderea IMM-urilor, termenul limită anul 2020, um, obiective mai ambițioase pentru societățile deținute de state și așa mai departe. Toate aceste lucruri vor trebui discutate în momentul în care vom avea propunerea finală. Vis-a-vis de declarațiile Consiliului, în momentul în care o asemenea propunere ajunge în presă, este evident că vor veni reacții, vor veni avalanșe de scrisori din toate părțile, și uh, doamna Reding, la fel ca și ceilalți comisari, uh, doresc să vă asigur că înțelege foarte bine dreptul de inițiativă legislativă pe care îl are Comisia și nu există niciun fel de minoritate de blocaj din partea statelor membre care să, să se poată opune propunerii venite din partea Comisiei și doresc să repet acest lucru, trebuie să completăm, să încheiem procedurile în cadrul Comisiei, să facem propunerea legislativă celor, doi, uh, celor două autorități legiuitoare, Parlamentul și Consiliul, și după care procesul se va desfășura în mod normal. Aș avea câteva remarci legate de importanța economică și de drepturile omului. Ca orice propunerea comisiei. Aceasta este însățită de o analiză de impact și doresc să vă asigur că am analizat îndeaproape care ar fi impactul economic atât la nivelul macroeconomic pentru fiecare societate comercială în parte, cât și la nivelul macroeconomic pentru statele membre ale Uniunii Europene și pentru Uniunea Europeană în întregimea sa. S-au făcut uh, referiri la Carta Drepturilor Fundamentale, libertatea de a conduce o, o afacere, discriminarea, interdicția de a avea discriminare pe bază de sex. Doresc să vă spun că ne-am dorit și noi și vă asigurăm că propunerea noastră va respecta această cartă și libertatea de a o conduce o afacere, la fel ca orice alt drept totuși este supusă anumitor uh, limitări, nu este un uh, drept nețărmurit, infinit și după cum se spune foarte clar și în tratatul Uniunii Europene, acțiunile pozitive reprezintă o cale pentru a, uh, pentru a asigura egalitatea între sexe. Deci trebuie să ne gândim la ambele aspecte întotdeauna. Domnul președinte, doresc să întreb reprezentanții Consiliului dacă doresc să intervină. Nu? Mai avem la dispoziție doar uh, 5 minute și doresc ca doamna Crața să încheie această dezbatere. Știu că um, sunt mai mulți uh, doritori care doresc să intervină, dar nu cred că voi putea da cuvântul tuturor. Nu știu dacă doamna Morva eventual ar putea să aibă o intervenție foarte scurtă. Vă mulțumesc foarte mult. Am înțeles pe deplin cele spuse de reprezentanții comisiei. Ar trebui să așteptăm până când sunt clarificate toate detaliile Însă, în acest caz, de ce s-au grăbit cele nouă guvernări, spunând că nu ne dorim această propunere? Nu știu care, nu știu că, care sunt toate cele nouă guverne, știu că guvernul meu este unul dintre ele și nu doresc să am o atitudine foarte radicală, dar este clar că doresc să păstreze status quo-ul când vine vorba de egalitatea între femei și bărbați. Nu își doresc schimbarea acestui status quo și și-au exprimat această opinie. Au spus foarte clar, nu ne dorim acest lucru. Și atunci mă întreb noi de ce nu putem să ne exprimăm părerea. Pentru că aici noi suntem politicieni care ne dorim o schimbare. Ne dorim schimbarea status quo-ului, ne dorim să promovăm drepturile Uh, drepturile femeilor și dacă Consiliul a avut uh, dreptul să-și exprimă poziția, eu mă întreb de ce uh, nu ar trebui să ne bucurăm și noi de aceeași libertate. Vă mulțumesc, domnul președinte. Acum are cuvântul doamna Crața. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare foarte rău la 18 și 15 trebuia să fiu altundeva, însă am uh, rămas să uh, exprim poziția. Într-adevăr, nu cred că ar trebui să intervenim în procedura legislativă. În uh, iunie am, am trimis o scrisoare domnului Barroso și toată, toți pașii pe care i-am luat nu trebuie înțeleși ca o, ca o încercare de influențare a propunerii comisiei. Este clar că doar comisia are o responsabilitate de a face o propunere legislativă. În în uh, iulie am, uh, acord, am uh, avut o nouă, am adresat o nouă întrebare comisiei și răspunsul a fost, nu a fost deloc unul, unul clar. Nu am înțeles în ce direcție dorește să meargă comisia. Din partea deci domnului Barroso i-am adresat pur și simplu această întrebare cu solicitare de răspuns oral. și ne-am dorit un uh, răspuns pentru că este vorba de o temă foarte importantă pe marginea căreia au fost adoptate mai multe rezoluții de către Parlamentul European. La acest nivel putem interveni. Putem să ne definim poziția noastră și putem să cerem Comisiei să țină seama de, de rezoluțiile adoptate în care se cere ca până în iunie 2012 să fie făcută o propunere legislativă lucru care nu s-a întâmplat. Și este evident că și noi suntem politicieni și suntem uh, întrebați la noi acasă ce se întâmplă cu această propunere. Și deja de anul uh, trecut ne-am pregătit pentru această direcție. Trebuie să explicăm foarte clar ce se întâmplă cu acest dosar. Există o rezoluție foarte clară a Parlamentului European și nu s-a înregistrat niciun uh, progres. Poate prin uh, poziția noastră am putea să o ajutăm pe doamna Reding să își să accelereze înche- încheierea și încheierea acestui dosar și ajungerea la, un, la sfârșit cu această propunere și îmi pare rău că ar trebui să plec. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această discuție. Și cred că a devenit foarte clar că trebuie să avem o reacție din partea comisiei noastre. Pot să vă spun că vom discuta această temă împreună cu coordonatorii și coordonatorii vor fi cei care vor hotărâ care va fi calea de urmat. Sper să ajungem la o decizie din partea coordonatorilor cât mai repede. Deci aceasta este promisiunea mea. Vom discuta această temă în cadrul întâlnirii coordonatorilor și vom vedea ce trebuie să facem uh, mai departe. Poziția Parlamentului cred că este foarte clară și raportul Crața este unul foarte clar pe de altă parte, mai avem și raportul doamnei Infeld și alte rapoarte care definesc foarte clar poziția Parlamentului. Înainte să închid ședința, doresc să vă spun că mâine va fi, vom avea o ședință împreună cu Consiliul Europei, vom discuta prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Și aici poziția Parlamentului European este cunoscută și vă mulțumesc. Și domnul președinte îți cer scuze și interpreților pentru că uh, s-a întârziat puțin cu această ședință. Ședința este suspendată.